Witam Państwa. Zaczniemy od problemów z porządkiem dziennym dzisiejszego naszego spotkania. Dragi koledzy, bine ați venit. Sper că ați primit ordinea de zi. Suści, jeszcze nam się skończy. s-au întâmplat niște lucruri neprevăzute și o să avem o ordine de zi mai scurtă decât intenționăm, la cererea raportorului nostru, domnul Carthy, care trebuia să ne vorbească despre raportul său referitor la Planul Unic European de Sănătate împotriva rezistenței antimicrobiene. Vorbim despre un subiect foarte important care subiect a fost lansat de DigiSante. În iulie anul trecut. În iulie anul trecut am avut o întâlnire cu domnul comisar care ne-a care a abordat subiectul în prezența noastră. Avem acum acest raport, dar prezentarea sa va fi va avea loc pe 21-22 februarie, când are loc următoarea reuniune. Dacă nimeni nu are nicio obiecție, considerăm ordinea de zi adoptată. Este ordine de zi scurtă. Reuniunea de astăzi este transmisă pe internet. Avem un regim lingvistic cu uh, toate limbile minus cec, malteză, slovacă și irlandeză. Deci, punctul 3 se amână pentru următoarea reuniune și putem trece la punctul 4, unde vom discuta despre implementarea regulamentului privind programul pentru protecția plantelor. În numele comisiei noastre, raportor este domnul Iar, comisia responsabilă pe fond este Envi, poate că ar trebui să spunem și câteva cuvinte introductive. La negocierea și apoi adoptarea acestui regulament în 2006, Comisia Agri avea deja statut de comisie asociată și asta datorită faptului că principalii utilizatori ai uh, produselor pentru protecția plantelor, PPP, depind de Uh, accesibilitatea acestui produs și asta ține de sectorul agricol. În cadrul acestui program ENVI, Unitatea pentru evaluări ex post a Serviciului de Cercetare a fost uh, invitată să elaboreze un avis. EPRS, adică a solicitat un studiu care se axează pe capacitatea statelor membre pentru utilizarea fiabilă a acestor produse pentru protecția plantelor și pentru cartografierea practicilor științifice care sunt aplicate în statele membre. Da, sigur că domnul raportor ne va oferi mai multe explicații în acest sens. sprawozdawcą jest w imieniu pana posła Jara. Będzie mówił pan poseł. Parcă arată un pic altfel decât de obicei, dar asta pentru că domnul Des va lua cuvântul în numele domnului Iar. Deci, dacă puteți să luați cuvântul în locul colegului Iar și să ne dați detalii cu privire la acest aviz. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Domnul Iar, după cum știți, este prezent întotdeauna la comisia noastră, dar uh, astăzi nu a reușit să fie aici alături de noi și uh, mi-a spus că termenul pentru depunerea amendamentelor este pe 26 ianuarie. Votul în comisie este planificat pentru 23-24 aprilie. Votul în plen 2000 2018 încă n-a fost stabilită data exactă. Pavel Poc de la SID este raportor la Comisia MV competentă în fond. Domnul Iar regretă că în dezbaterea publică s-a deviat uh, foarte mult de la principiul uh, științific și la principiul uh, precauției. Um, utilizarea produselor de protecție a plantelor, din păcate, nu este bine înțeleasă de către public. Uh, este necesară utilizarea plantelor, produselor pentru protecția plantelor pentru a asigura calitatea și pentru a evita răspândirea organismelor dăunătoare. Sigur că Există niște norme foarte stricte cu privire la autorizare și utilizarea acestor uh, produse, astfel încât să fie reduse uh, și evitate efectele negative pentru sănătatea uh, umană, animală și efectele asupra mediului. Și sigur că orice fel de discuție în public sau la nivel legislativ trebuie să fie bine fundamentată științific. În Procesul de armonizare a autorizației produselor pentru protecția plantelor trebuie să se uh, utilizeze uh, criterii uh, uniforme, pentru că în momentul de față criteriile nu sunt armonizate și uh, există foarte multe um, cerințe naționale speciale, uh, iar agricultorii europeni au nevoie de aceleași condiții pe care trebuie să le respecte pentru a evita denaturarea uh, pieței. Împreună cu mulți alți colegi, acum câțiva ani am militat pentru o reglementare la nivel european în domeniul produselor pentru protecția plantelor, produselor fitosanitare, uh, pentru că Înainte existau cerințe naționale foarte diferite. Mi-aduc aminte uh, că existau uh, dispoziții foarte stricte în anumite țări și în uh, Germania, de exemplu, 8% dintre substanțe Uh, până la, între 8% și până la 24% dintre substanțele active au fost uh, interzise în procesul de uh, cerere de autorizare. Sigur că e nevoie de autorizarea anumitor produse de protecție a plantelor pentru a putea asigura calitatea uh, în agricultură și uh, viața fermierilor noștri este oricum destul de grea, nu trebuie să le o îngreunăm nepunându-le la dispoziție produsele fitosanitare necesare pentru uh, culturile lor. Și sigur că există și uh, culturi speciale pentru care este absolut necesară prezența și utilizarea produselor fitosanitare. Sigur că uh, producția agricolă nu poate fi garantată pe deplin fără utilizarea produselor fitosanitare. Și, în același timp, respectarea tuturor măsurilor din legislație pentru combaterea dăunătorilor uh, este de asemenea susținută prin raport. Um, scopul regulamentului, pe lângă protecția sănătății umane, este acela de a garanta că toți agricultorii și producătorii au accesul necesar la produsele fitosanitare. Întrebarea este dacă s-a îndeplinit acest obiectiv. Din păcate, se pare că nu, pentru că autorizarea durează mult prea mult. Uh, sunt uh, niște termene de autorizare de 120 de zile uh, pentru um, procese de autorizare um, reciprocă sau zonală. Um, există și acest proces de autorizare zonală. În principiu, ideile sunt uh, bune. Uh, Uh, și armonizarea este uh, un principiu bun, pentru că uh, bolile nu se opresc la graniță, dar, din păcate, punerea în aplicare este încă deficitară. Și în Germania avem patru autorități în două ministere care au competențe în acest domeniu. Abuzul derogărilor, conform articolului 53, Um, este uh, îngrijorător și face întregul proces netransparent. De asemenea, vreau să observ, să notez că Peter Iar este pregătit să uh, discute orice amendamente și speră ca întregul proces să se deruleze în interesul uh, agricultorilor și al consumatorilor. Mulțumesc! Wiemy od wypowiedzi sprawozdawców cieli. O să începem cu raportorii din umbră. Doamna McIntyre, pentru început, care va trebui să ne părăsească apoi și să meargă la o altă reuniune. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că pot interveni acum, pentru că va trebui să prezint în Comisia Employment un aviz în curând. Dați-mi voie să vă spun pentru început că, într-adevăr, 1107 este de competența ENVI și cred că este cu atât mai important faptul că avem acest aviz în Comisia Agri, pentru că putem prezenta punctele de vedere referitoare la agricultură și putem da glas nevoilor agricultorilor. Și cred că asta este un element esențial dacă vrem să avem un bun uh, aviz pe acest dosar. Îi mulțumesc foarte mult lui Peter Iar pentru eforturile făcute. Înțeleg că există o limită, există un număr fix de cuvinte care nu poate fi depășit și Peter cred că a făcut o treabă foarte bună în între aceste uh, limite impuse uh, și cred că poate fi îmbunătățit cu niște modificări pe care o să le prezint sub formă de amendamente. Am reușit să autorizăm 5 uh, noi substanțe active în acest context și cred că este uh, îngrijorător să vedem cum trusa de instrumente de care dispun agricultorii se micșorează și nu mai au acces la produse care ar putea să fie utile și sunt forțați să depindă de un număr foarte redus de astfel de produse, PPP, printre care glifozatul. Eu am o cerere specială pentru recoltele speciale și cu întrebuințări minore. Având în vedere regiunea din care vin, legumele și fructele sunt extrem de importante. Și, per ansamblu, acestea pot fi considerate a fi recolte de specializate și pot necesita utilizări minore și n-am făcut suficient pentru a stimula industria să uh, ofere autorizații pentru acestea. Eu nu cred că fondul pentru utilizări minore a realizat obiectivele pe care ni le-am propus și cred că o să depun niște amendamente pentru a atrage un pic mai mult atenția asupra utilizărilor minore. În plus, cred că trebuie să înțelegem ce ne va aduce viitorul Agritec. Trebuie să avem legislația adecvată, trebuie să avem astfel de produse PPP autorizate, așa încât să fie la nivelul utilizărilor din practică. Avem drone, avem instrumente robotizate care pot ținti foarte strict aceste PPP-uri și cred că trebuie să încercăm să aducem la același nivel modul în care sunt aplicate produsele și uh, cantitățile și procesele pentru autorizarea acestora. Un alt lucru pe care vreau să vi-l spun este că sunt într totul de acord cu aliniatul 3, unde se subliniază importanța unei abordări uh, justificate științific pentru procesul politic. Este extrem de important să avem analize de risc adecvate, să avem studii de impact adecvate și să ne bazăm deciziile pe dovezi științifice și nu pe niște puncte de vedere excentrice mulțumesc foarte mult pentru Peter și aștept cu nerăbdare să colaborăm împreună pe acest dosar. Auch an den Peter Jahr. Doamna Kadenbach, mulțumesc și eu lui Peter Iar pentru acest uh, aviz și de asemenea colegului nostru, domnul Des, care a transmis uh, uh, poziția domnului Iar. A fost un pic dificil pentru că s-au amestecat uh, opiniile domnului Des cu uh, cu avizul domnului Iar. În orice caz pot să susțin abordarea raportorului, așa cum a spus și colega noastră. Uh, într-adevăr, aici vorbim despre agricultură și despre dezvoltarea rurală, deci uh, merge dincolo de uh, cadrul producției și acest lucru este foarte important că l-a reflectat Peter Iar în, în textul său. E vorba și de uh, um, spațiul rural, de zonele rurale și de posibilitatea de a trăi și a lucra în continuare în aceste zone. Câteva observații, nu neapărat într-o oarecare ordine. Dacă vorbim despre produse fitosanitare, produse pentru protecția plantelor, Uh, într-adevăr, avem nevoie de acestea uh, și în agricultură, și în spațiul public, uh, fie că vorbim despre parcuri sau alte zone. Uh, în momentul de față, de exemplu, pentru gospodările private, accesul la produsele pentru protecția plantelor, PPP-uri, este foarte necontrolat și de aceea este important să vedem pe viitor care este volumul de astfel de produse de care avem nevoie pe viitor. Un aspect uh, important, sigur, este protecția plantelor, ceea ce înseamnă, pe de altă parte, și că anumite organisme sunt uh, distruse sau uh, sunt uh, uh, reduse și poate nu întotdeauna în măsura uh, absolut necesară prin utilizarea produselor de protecție a plantelor. Aceasta poate să aducă prejudicii uh, pământului, solului, uh, apei, uh, aerului, uh, și, de exemplu, pot să existe efecte asupra agriculturii uh, biologice, pentru că se folosește un volum foarte mare de produse fitosanitare pe terenurile învecinate. Acest lucru ar trebui să fie subliniat în uh, avizul nostru și chestiunea calității um, serviciilor uh, ecosistemice. O chestiune crucială pentru viitorul agriculturii. Care sunt uh, serviciile uh, Uh, ecosistem, ecosistemice care sunt uh, uh, prestate, de exemplu, de către insectele care polenizează plantele. Și să fac trimitere și la discuția privind glifozatul. Întrebarea este pe ce fel de calitate a studiilor științifice putem să ne bazăm atunci când vorbim despre fundamentarea științifică a utilizării acestor produse. Uh, și cred că va trebui să fim mai atenți pe viitor și la uh, efectul uh, cumulativ al produselor pentru protecția plantelor, pentru că nu e vorba doar de suma, deci de volumul total al produselor utilizate, ci și de efectele cumulate, care pot să fie uh, foarte periculoase și cred că ar trebui să depunem niște amendamente în acest sens. Mulțumesc deja pentru colaborarea foarte bună cu Peter Iar și uh, este un partener de discuții foarte plăcut. Am avut discuții foarte constructive. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Cotcade acum. Much chair. Well, I'm sorry. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că a plecat colega noastră pentru că vreau să mă refer exact la intervenția sa. În primul rând, rolul nostru este să, subli- să sprijinim agricultorii într-un anumit tip de uh, uh, activitate agricolă. Trebuie să sprijinim însă toate tipurile de exploatații, nu doar cele tehnice sau mari. E riscant de asemenea că trebuie să, să spunem că trebuie să anticipăm viitorul agriculturii. Uh, Există agricultori care poate că urmează calea normală, dar alții aleg o altă cale și toți trebuie luat în, luați în considerare când elaborăm uh, regulamentul acesta pentru pesticide. Procesul de autorizare pentru pesticide în forma actuală nu este unul potrivit și vom uh, încerca să subliniem mai multe domenii problematice în acest raport. Raportul a fost inițiat de Envi, să nu uităm asta. duplicarea și Uh, studiile care nu sunt publicate sunt private, pot avea un impact. Vreau să fie foarte clar că revizuirea uh, în comunitatea științifică este foarte importantă și studiile efectuate de companii private nu pot fi considerate a fi uh, studii științifice. Apoi, interesele partizane au jucat un rol important și asta este foarte relevant în saga glifozatului, unde EFSA nu publică studiile pe care și-au bazat concluziile refuză să o facă. Aceste procese și preocupările legate de procese sunt reflectate în faptul că avem o comisie de anchetă pentru glifozat, care poate duce la lipsă de interes, lipsă de încredere în uh, capacitatea instituției noastre de a autoriza pesticide în mod transparent. Acestea sunt uh, prezente în mari cantități în produsele alimentare și pot avea un impact foarte dăunător asupra mediului. Noi credem că aceste produse trebuie să fie naturale, nu substanțe dubioase, substanțe chimice dubioase. Aceste produse naturale trebuie să treacă prin același proces de autorizare și asta le face mai puțin accesibile față de alternativele viabile. Trebuie să ne asigurăm că nu există nicio portiță de scăpare pentru uh, organismele sintetice sau OMG-uri. Regulamentul n-a luat în considerare efectul speciilor nețintite și uh, efectul pesticidelor asupra anumitor specii care nu sunt ținta lor, cum ar fi neonicotinoizul care face rău albinelor acum uh, acceptat pe scară largă. Este un proces care trebuie revizuit și clarificat. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că derogările la um, uh, interdicțiile se justifică dacă nu creăm portițe de scăpare prelucuroase. Există neajunsuri clare în acest raport și vom încerca să le abordăm în amendamentele noastre. Mulțumesc! Cuie, pan Flanagan. mulțumesc, domnul Flanagan. For the report and Mulțumesc, mulțumesc pentru raport. Uh, sunt de acord cu ultima vorbitoare și anume pentru cine lucrăm noi aici în comisie? Pentru toată lumea, pentru toată lumea care mănâncă, uh, consumă hrană, adică pentru toată lumea. Uh, eu nu trăiesc la o fermă, trăiesc în oraș și cred că una dintre marile provocări pe care le avem în agricultura este tocmai să obținem susținerea tuturor pentru agricultori, să-i ajutăm să um, poată trăi și asta, pentru asta trebuie să-i susținem. Pentru asta, sigur că trebuie să facem uh, lucruri în interesul lor, dar în interesul tuturor, nu doar al agricultorilor. Deci noi suntem în Comisia pentru Agricultură, dar nu ne gândim doar la fermieri, la agricultori, ne gândim și la dezvoltarea rurală, la toate zonele rurale. Deci nu vreau să avem o abordare unidimensională. Multe aspecte interesante în această în acest aviz se vorbește despre fundamentarea științifică uh, și cred că ar trebui să subliniem acest aspect uh, foarte mult. Toată lumea uh, văd că o face. Întrebarea este despre ce știință vorbim, cine produce aceste avize științifice, există Ah. oameni de știință independenți, pentru că atunci când s-a studiat uh, efectul țigărilor, mi s-a spus că se poate fuma și femeile însărcinate pot să fumeze fără nicio problemă și, până la urmă, s-a dovedit că nu e așa. Deci, e foarte important ca avizele științifice să fie independente. Uniunea Europeană, de că vrea să joace un rol uh, în utilizarea acestor produse, mai ales în silvicultură, de exemplu, uh, dacă Banca Europeană de Investiții oferă bani pentru aceste zone, atunci vor să vadă bine ce se întâmplă. Pentru că acolo unde trăiesc eu, se investesc bani europeni, uh, sunt folosiți pentru poluarea uh, râurilor, distrugerea uh, peisajelor. Toate aceste acțiuni sunt finanțate de către Banca Europeană de Investiții. Deci poate că ar fi bine ca Uh, mâna stângă și mâna dreaptă să fie conectate de către un singur creier pentru ca acțiunile să fie concertate și să nu cadă în mâinile unor persoane cu interese. Președintele, mulțumesc. Au luat uh, cuvântul uh, toți raportorii din umbră și acum au posibilitatea să intervină alți membri ai comisiei noastre, dacă doresc. Ja, <clears throat> liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich nur den Worten. Mulțumesc. Da, mă alătur uh, colegilor care au spus că nu suntem uh, o comisie care susține doar interesele agricultorilor. În cele din urmă nu ne mai ia nimeni în serios dacă spunem acest lucru. Și, uh, spre deosebire de Albert Des, nu am auzit din partea domnului Iar niciun cuvânt referitor la problemele pe care le pun produsele pentru protecția plantelor. Dacă bine am înțeles, se spune că ar trebui să nu se, să se facă o distinție clară între protecția plantelor și protecția mediului. Eu sper că n-am auzit bine, pentru că nu se poate ca autorul să ignore faptul că avem în ultimii ani studii care arată că am pierdut 80% din insectele de pe pământ și acest lucru probabil că se datorează utilizării uh, pesticidelor. Uh, și sper că raportorul nu vine să spună că trebuie, e, o, e o chestie complet separată, protecția mediului sau starea mediului și uh, produsele fitosanitare. Și să vorbim despre știință. Dar nu există știință uh, așa, monolit, Uh, așa cum nu există politică uh, ca un monolit. Sunt foarte multe um, sectoare, foarte multe mișcări uh, științifice, așa cum este și în politică. Am văzut uh, situația atunci când am discutat despre glifozat. Avem o problemă în comunitatea științifică, pentru că foarte mulți oameni de știință sunt uh, plătiți uh, tocmai de cei care doresc autorizarea anumitor substanțe și acest lucru trebuie să fie abordat în legislație astfel încât să se schimbe situația pe viitor. În al doilea rând, dacă vorbim despre probleme, se spune că nu se mai uh, autorizează substanțe noi da, acest lucru îl spun și organizațiile de producători. Uh, nu vor mai exista noi uh, substanțe miraculoase care în culturile de rapiță sau de grâu să nimicească dăunătorii. Nu vor exista niciun fel de substanțe miraculoase. Uh, agricultura se pare că a folosit uh, toate resursele din acest punct de vedere. Însă, trebuie să spunem că agricultorii, înainte să recurgă la pesticide, trebuie să epuizeze alternativele. De exemplu, utilizarea uh, rotației culturilor. Acest lucru nu se mai face, pentru că dacă uh, cultivi uh, porumb și apoi iarăși porumb pe același teren și eventual uh, mai introduci câte un an de cultură de grâu, asta nu e o rotație a culturilor. Și mi se pare că aici raportorul uh, merge într-o direcție greșită și trebuie să, rapor- să corectăm acest lucru în aviz. Pentru că dacă vrem să fim luați în serios, atunci trebuie să facem față problemelor care există în realitate. Trebuie să recunoaștem că în legislație se spune că statele membre trebuie să aibă un plan de reducere a utilizării. Dar în afară de Suedia nu mai există planuri de reducere în niciun alt stat membru. Și asta e o problemă care trebuie uh, recunoscută. Și în acest sens, sigur că vom depune amendamente. Um, vor merge într-o direcție puțin diferită de cea a raportului, dar sper că în cele din urmă să ajungem la consens asupra unui uh, text care să, uh, să reprezinte o viziune echilibrată, nu doar interesele Copacogeca. Președintele, mulțumesc. Încă trei minute, doamna Aguilar. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să adaug câteva lucruri la acest raport uh, din propria inițiativă al domnului Iar, care ne-a fost prezentat. Unele dintre propunerile pe care le face sunt interesante, altele o să le întâmpin cu amendamente, dar aș vrea să mă refer la ce a spus domnul Heusling. Spune că în continuare producem uh, și uh, folosim produse fitosanitare dar s-au eliminat în ultimii ani 700 de substanțe active care au fost folosite în 25 de ani s-au eliminat. Nu se mai folosesc, nu se mai pot utiliza. Spun că sunt fapte, sunt date obiective pe care ni le dă Comisia. 700 de substanțe active și de când uh, e în vigoare acest regulament au fost autorizate 5. Deci, este evident că e o reducere a numărului de autorizații. Dar cred că um, raportul acesta, și deja îl menționează la domnul Iar, uh, ar trebui să se refere și la un alt lucru, că avem o problemă. Deși se face recunoașterea reciprocă între state, nu se folosește pentru că există o lipsă de încredere între statele membre. Și o autoritate din uh, stat, statele membre nu are încredere în um, ce autorizații dau alte state membre și ca să folosească produsele în, uh, în propria sa țară. Deci recunoașterea reciprocă nu funcționează. Este o măsură, așa cum spune domnul Iar, dar nu funcționează. Fiecare stat vrea să-și facă propria evaluare, pentru că nu are încredere în evaluarea uh, făcută de celelalte state. Asta se întâmplă cu toate produsele. Așa că procesul este complicat, nu se întâmplă această recunoaștere reciprocă. Ne-ar trebui de aceea o, un oficiu european, o autoritate de recunoaștere comună, pentru că în acest moment avem o problemă legată de lipsa de încredere uh, mai ales um, în ceea ce privește rezultatele științifice. Eu sunt de acord cu punctul 3 uh, al uh, domnului Iar. Știu că sunt multe critici aduse față de rezultatele științifice. Da, este posibil să existe anumite influențe din partea celor care plătesc uh, studiile. Așa că ne-ar trebui um, instituții um, astfel încât să dăm prevalență analizei științifice. Deci, trebuie să să facem astfel încât recunoașterea reciprocă să fie uh, real, să se întâmple cu adevărat și dacă nu, atunci să venim noi cu autoritatea europeană care să facă aceste autorizări. Bun, acum, că suntem um, exigenți um, în ceea ce privește producția europeană, dar nu suntem la fel de exigenți în ceea ce privește importurile pentru că avem tot felul de importuri uh, din uh, întreaga lume și nu uh, suntem la fel de vigilenți. Noi credem că trebuie să mergem pe calea aceasta pe care o indică Europa, să mergem către recunoaștere reciprocă și să îmbunătățim anumite aspecte. Um, noi venim cu amendamente, înțelegem că nu putem să continuăm numai cu eliminarea de substanțe și cu înlăturarea de instrumente care sunt utile agricultorilor. Yes, thank you very much, Chair. I'm um, here to speak on... Domnul Hatala. Domnul Huitema. Mulțumesc. Uh, vorbesc în numele doamnei uh, Ulrike Müller, care dorește să-i mulțumesc domnului Iar pentru activitatea de până acum, uh, fundament excelent pentru contribuția comisiei noastre acest uh, raport. Subliniază deja neajunsurile regulamentului 1107 și implicațiile acestora. Sistemul uh, zonal uh, nu funcționează bine datorită lipsei armonizării și a cooperării între statele membre. Întârzierile sistematice în procesele de autorizare sunt rezultatele. Acest lucru duce la creșterea utilizării derogărilor de urgență și la reducerea setului de instrumente pe care pot să le folosească fermierii, ceea ce compromite uh, capacitatea acestui uh, regulament de a-și atinge obiectivele și anume de a proteja sănătatea umană uh, și competitivitatea sectorului agricol. Procesul de autorizare al produselor fitosanitare a fost ținta unor atacuri în ultimii ani ceea ce a dus la un mediu neprevizibil pentru um, producători. Ar trebui să avem o abordare uh, vizionară care să um, ducă la îndeplinirea obiectivelor acestui regulament. Fermierii au nevoie de un set de instrumente, trebuie să aibă acces la substanțe active care să poată combate în mod eficace dăunătorii. Și de aceea trebuie să uh, Uh, acordăm atenție um, um, oferirii de stimulente pentru uh, producerea unor uh, produse de protecție a plantelor mai uh, uh, calitative, inovatoare și bazate, sigur, pe, să ne bazăm pe avizele EFSA. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Iar pentru raport. e foarte bine că putem să-l completăm, să-l modificăm. Dar um, e surprinzător că nu e niciun comentariu cu privire la procedura actuală de evaluare a substanțelor înainte de aprobare sau de punere pe piață. E vorba de trei etape care sunt uh, folosite. De exemplu, la glifozat uh, s-a văzut exact cum stau lucrurile. Avem așadar un raport al uh, un aviz științific care stă la baza deciziei și mai avem și abordarea comitologiei pe care o știm. Eu cred că toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în raport. De asemenea, ne-a fost spus că Comisia se gândește la uh, Uh, schimbări uh, la acest proces de autorizare pentru că recunoaște că sunt lacune în regulament. Regulamentul 1107 este unul, dar mai avem și regulamentul central 176, 78. Și cred că până la urmă aceste modificări trebuie să ne uh, Uh, aducă un pic de lumină asupra dispozitivelor de punere pe piață a produselor fitosanitare în prezent. Cred că e de la sine înțeles că în viitor va trebui să reducem uh, folosirea acestor produse pentru a garanta un nivel din ce în ce mai ridicat legat de protecția sănătății și a mediului înconjurător. Așa că ține de răspunderea noastră a Parlamentului să dăm o, vizi, o lizibilitate uh, cu privire la toate fazele implicate legate de lucrările științifice și politice care uh, stau la baza deciziei noastre. Madame Schreier. Doamna Schreier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, lui Peter Iar și raportorilor din umbră. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Huitema și domnul Alperde. Sunt multe uh, lucruri utile acolo. Am o întrebare. Avem rezoluția din 2017 și în amendamentele mele eu am uh, spus că se cunosc PPP-uri cu risc scăzut. Asta am cerut în 2017. De asemenea, am fi dorit autorizații mai rapide, dar până în prezent procesul acesta de, rapid de autorizare încă nu a intrat în vigoare. Bineînțeles că totul trebuie să se bazeze pe avize științifice, dar trebuie să ne gândim și la alte variante, astfel încât să ne asigurăm că păstrăm măcar pe voile pe care le avem, că nu e vorba aici numai de agricultori, dar mai avem și alte aspecte. Apicultura, terenurile arabile, zone rurale, persoanele care locuiesc acolo. Deci e un subiect mult mai amplu și foarte important. Mulțumesc. Domnul Danta. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegului Iar pentru raport cred că a indicat foarte bine o serie de aspecte, dar așa cum spunea și doamna Aguilera mai devreme, aș vrea să mă refer la problema aceasta a recunoașterii reciproce a autorizațiilor de punere pe piață. Sigur, noi ne-am uh, pus mari speranțe în acest text, pentru că a trebuit să um, faciliteze procedurile, să crească nivelul de încredere între statele membre, dar ne dăm seama acum că e un eșec. Autorizațiile de punere pe piață, dar mă scuzați de expresie, sunt uh, cumva uh, împotmolite. Nu știm când o să meargă mai departe. Și, cum se spunea mai devreme, fiecare vrea să evalueze el mereu și să vadă dacă nu cumva vecinul s-a înșelat. Deci cred că avem uh, nevoie de un text nou care să europenizeze complet această procedură și care să acopere găurile negre. Ce înseamnă asta? Păi micile, producțiile de talie mică, exploatații mici. Sunt anumite producții foarte uh, specializate care nu mai au produse pentru că atât de costisitoare este procedura încât uh, Ă, companiile nu mai fac ă, cereri de autorizații de punere pe piață. Deci multe producții sunt acum um, în um, um, impas pentru că nu se face niciun fel de cercetare suplimentară. Și asta înseamnă că noi renunțăm la aceste producții și lăsăm în seama altor regiuni din lume unde controlele nu sunt deloc asemănătoare cu ceea ce avem deja în Europa și ce facem? Introducem pe piața noastră toate produsele acestea fără să ne punem niciun fel de uh, um, întrebări. Consumatorul nici măcar uh, nu știe ce cumpără și nici măcar nu ajutăm aceste state sărace, să le spunem. Deci avem de-a face cu o problemă foarte gravă care cumva este trecută sub tăcere. Mulțumesc! Domnul Agniu. Da, voiam să adresez o întrebare care apare foarte clar. Este vorba de sistemul de înregistrare zonal care se dorește a fi folosit. Statul membru care îl uh, aplică ar trebui să se descurce în 120 de zile. O să vă întreb, e deja în curs sau uh, sunt uh, întârzieri care fac ca perioada aceasta să nu fie respectată, cele 120 de zile. Poate îmi poate răspunde cineva. Despre evaluarea um, siguranței pesticidelor sintetice, păi e foarte simplu să susții că trebuie să fie uh, nesigure, pentru că dacă folosești uh, Uh, cantități enorme. Dacă eu aș bea o găleată de nu știu ce substanță, clar că aș muri imediat. Probabil că unii ar fi încântați, dar e, bineînțeles că e evident că o utilizare abuzivă poate să fie periculoasă, dar astfel se subminează procesul, că e vorba până la urmă de uh, risc, nu de posibilitatea unui risc. Și dacă nu ne gândim la diferențele acestea, o să ne pierdem toate uh, produsele. Dar să nu uităm că avem un procent din populație și eu sunt uh, printre aceștia care au folosit astfel de substanțe și care au fost în formă foarte concentrată și care au fost expuse, persoanele acestea au fost expuse mult mai mult decât consumatorul de rând și um, nu, nu se spune nicăieri că um, uh, persoanele care lucrează cu astfel de substanțe mor pe capete din cauza substanțelor acestora. Dacă tot le tot um, interzicem, păi se produce mai puțină um, mâncare și atunci cine le folosește? Le folosesc alții în alte părți ale lumii și în moduri mult mai nesigure decât o facem noi asta. Și până la urmă, toată uh, partea asta aceasta de modificare genetică trebuie să fie introdusă în conversație, pentru că dacă crești astfel de plante, probabil că nu o să ai nevoie de pesticide. Și tocmai cei care vor să se folosească mai puțin pesticide sunt aceiași care vor să se folosească mai puțin modificarea genetică. Și acum vor și o interzicere a editării genelor. Până unde mergem? Am o doamnă în dreapta care vorbea despre eh, părerile agricultorilor bio și cât de uh, greu le este să tolereze faptul că alți eh, agricultori din vecini folosesc pesticide. Dar un agricultor bio um, are uh, mult mai mult um, va avea mult mai multe probleme legate de um, problemele um, plantelor sale. Um, și ce să vă spun, dacă locuiești într-o casă de sticlă, nu arunca cu pietrele. Am mers pe care aceasta din motive foarte uh, clare. Mai avem și produsele acestea naturale, care se spune că sunt mai multe. Avem și sulfatul de cupru. E natural, a fost folosit în um, um exploatațiile bio și chiar oamenii aceștia și-au dat seama că n-ar fi trebuit. Natura nu e mereu bună și uh, um, ajutătoare. Mulțumesc! Tragen. Da, mi-a fost greu să suport uh, uh, ultimul discurs, dar probabil că nu sunt singura care nu este de acord cu aceste păreri. Vreau să mă refer la ceea ce s-a spus, la răspundere. În continuare, nu există o răspundere clară în utilizarea pesticidelor și a prote- produselor pentru protecția plantelor. Uh, și uh, sigur că trebuie să oferim o legislație de calitate și atunci trebuie să cuprindem și aspectul răspunderii în legislație. Nu se poate ca uh, persoane să utilizeze pesticide pentru a-și crește profitul și nu este foarte clar ce se întâmplă atunci când aceste substanțe uh, contaminează solul sau chiar uh, apa freatică. Uh, ar trebui să ne gândim și la acest lucru. Dacă nu poți să-ți asumi răspunderea pentru anumite chestiuni, dacă sunt anumite uh, produse pe care nu poți să le utilizezi fără să afectezi uh, zona în care trăiești, fără să faci rău uh, în cele din urmă semenilor tăi, atunci nu ar trebui să le folosești deloc. Um, și vreau să îl uh, contrazic pe domnul Des, care a citit uh, aici părerea raportorului și a vorbit despre asociațiile de producători. Uh, Uh, singurii care fac bani serioși din aceste produse sunt marile întreprinderi care uh, produc aceste substanțe și care plătesc uh, cercetătorii pentru ca aceștia să spună că ele nu sunt periculoase. Ne lipsește, din păcate, o comunitate științifică independentă care să facă evaluări obiective ale efectelor acestor substanțe. Și încă un lucru care apare de multe ori. Există tot felul de grupuri de uh, biologi care spun foarte clar că nu ar fi, că ar fi poate o idee bună uh, să se introducă o taxă pe pesticide, pentru că pesticidele sunt o otravă în cele din urmă. Trebuie să aibă efectul unei otrăvi. Um, nu e vorba de un produs pentru protecția plantelor, uh, ci protejează doar plantele de cultură. Celelalte plante trebuie să le distrugă. Și uh, există deja alte sectoare unde există o taxă pe pesticide. Poate că ar fi uh, bună această idee și în uh, domeniul uh, nostru Înțeleg uh, că uh, sunt colegi uh, care, cărora îi se pare surprinzătoare această idee, dar totuși e vorba de substanțe toxice care trebuie, ale căror efecte trebuie lua, luate în considerare cumva. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să-i uh, mulțumesc lui Peter Iar pentru acest proiect de raport care reprezintă o foarte bună bază de discuție. Într-adevăr, reducerea produselor uh, fitosanitare trebuie să vină însoțită cu alternative la aceste produse. Trebuie să vorbim de substanțe care nu sunt considerate produse uh, farmaceutice, care sunt folosite pentru a proteja plantele, dar acest lucru depinde de uh, regulamentul Uh, din 2009, dar uh, trebuie să vedem dacă acestea ar putea să reprezinte alternative. Sunt produse care țin de biocontrol și cred că procedura aceasta este foarte interesantă. De asemenea, mai sunt și metode de nechimice, de uh, prevenție și de combatere, care sunt mai sigure pentru sănătate și pentru mediu decât produsele fitosanitare. Reglementarea ar trebui în această situație să vină cu o evaluare comparativă între aceste metode, metodele chimice și nechimice, mă refer la rotația culturilor, pe care au menționat și colegul Hosting, și la metode mecanice. De asemenea, trebuie să ținem, cont, să ținem cont de evaluările comparative atunci când facem uh, evaluările înainte de autorizarea pentru punere pe piață, așa cum au spus și alți colegi. Trebuie să fie și o armonizare uh, pentru că sunt uh, anumite produse care sunt disponibile într-o țară, dar nu în altă parte și asta duce la o perturbare a concurenței între state din Uniunea Europeană și la trafic de produse la nivel interfrontalier. Vă mulțumesc! Ja, herzlichen Dank. Äh, also ich war auch Mulțumesc. Și eu am fost un pic șocată de ceea ce a spus domnului, domnul Agnew, pentru că dacă uh, vorbim uh, despre faptul că nici cei care utilizează pesticidele nu cad morți, uh, atunci cred că <laughs> deja am intrat într-un teritoriu foarte ciudat. Totuși, discutăm despre niște substanțe dăunătoare, substanțe toxice. Um, utilizarea pesticidelor ar trebui să fie bazată nu pe temeri, ci pe știință. Însă dacă ne uităm la toate rezervele care există Uh, și spunem că uh, e vorba doar de temeri uh, în rândul populației care nu știe nimic, dar există foarte multe informații științifice care fundamentează astfel de temeri. În Europa avem principiul precauției și comunitatea științifică nu este de aceeași părere. Asta e o problemă. Și o altă problemă este că nu este transparent uh, modul în care sunt uh, făcute evaluările științifice, în ce măsură acestea sunt independente și pot fi verificate. Și tocmai pentru că nu avem uh, un fundament științific foarte clar, pentru că există divergențe de opinie în comunitatea științifică, tocmai de aceea ar trebui să utilizăm principiul precauției pe care ar trebui să-l urmăm. Și dacă există persoane care spun că a, ce contează știința, că uite, dacă noi utilizăm pesticidele, nu pățim nimic, atunci nu, să nu ne mirăm că nu mai are nimeni încredere în noi. Um, societatea nu mai susține utilizarea pesticidelor pentru că a văzut care sunt uh, efectele dăunătoare. Și de aceea noi trebuie să avem uh, o poziție responsabilă și nu putem să spunem ce ne trebuie acum uh, pentru agricultură, astfel încât să avem producție cât mai bună, ci trebuie să ne gândim care sunt sistemele agricole care au nevoie de uh, ceva anume pentru a funcționa și în ce măsură acest uh, sistem este durabil. Wnioski wynikające z Państwa wypowiedzi zostaną przekazane Panu Jarowi. Mulțumesc. O să vă, o să vă asigur că toate observațiile o să fie transmise domnului Iar. Văd că domnul Des vrea să intervină. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuție la această dezbatere, în primul rând raportorilor uh, din umbră. Sigur că voi transmite, uh, toate informațiile vor fi transmise lui Peter Iar, asistenta acestuia este aici și și-a notat uh, tot ce s-a discutat. Vreau să fac câteva observații și eu. Tocmai am primit niște cifre din Germania și mă gândesc, de exemplu, la glifozat. În 2016, 3780 de tone au fost utilizate uh, în uh, Germania. Nu am uh, cifrele exacte, jumătate în agricultură, jumătate de gospodării private. Și cu patru ani înainte, doar 16%, cu 16% mai mare a fost cantitatea utilizată în uh, agricultură. Deci eu sunt de părere că pe viitor, din motive tehnice, se vor utiliza și vor fi necesare, de fapt, mult mai puține uh, produse pentru protecția plantelor, pentru că suntem într-o revoluție tehnică. Am fost la Săptămâna Verde la Berlin și am văzut uh, utilajele moderne care sunt folosite în agricultură, Um, eu cred că se vor face economii de până la 80% cu aceleași uh, efecte. Și s-a vorbit despre agricultura de precizie. Am fost în comisia noastră și am uh, fost la Birmingham unde am văzut un robot agricol care uh, merge în uh, culturile de cartofi uh, și observă unde există gândaci și îi uh, elimină. Deci, în mod clar, știința ne oferă soluții și în interesul mediului și în interesul securității alimentare. Eu cred că ne oferă soluții foarte bune. Um, doamna Aguilera, Michel Dantan și alți colegi au spus că avem nevoie de o autoritate europeană de autorizare. Nu se poate ca toate statele membre să lucreze fiecare cu propriile autorități și în cele din urmă, sigur, să aibă rezultate complet diferite. Um, trebuie să coordonăm acest proces mai bine la nivel european pentru a face economii de costuri. Uh, nu se poate să se facă cercetare uh, în fiecare stat membru de propriile institute de cercetare Um, în ceea ce privește uh, independența uh, în comunitatea științifică, despre care au vorbit mulți colegi, și eu îmi doresc, sigur, să existe uh, avize științifice independente care să fie mai bine acceptate și de către societate. și mă uit la cifrele din Germania cu privire la rezidurile de pesticide. În 2016, în Germania, s-au folosit, sau studiat uh, peste 19.000 de probe alimentare, 5,8 uh, milioane de rezultate de analize, 1,7% din toate probele alimentare uh, prezintă um, prezența unor reziduri de pesticide Uh, dar foarte scăzute. 6,3% uh, este această cifră în cazul produselor venite din alte țări și 26% este procentul în cazul produselor importate din afara Uniunii Europene. Deci, situația în statele membre este foarte bună din acest punct de vedere. Uh, cele mai mari uh, depășiri uh, s-au văzut la ciupercile sălbatice, apoi uh, și în cazul ciupercilor era vorba de 12,4%. Întrebarea este ce pesticide au fost găsite. În primul rând, uh, uh, s-au găsit uh, derivați de uh, cupru, și uh, s-au găsit, de fapt, cele patru. Um, s-au găsit reziduri ale celor patru uh, pesticide care sunt folosite cel mai mult. În uh, anul 2017 s-au uh, prelevat mai mult de 4.000 de probe și s-au găsit uh, doar câteva cazuri de depășire ale nivelului permis de reziduri. Uh, deci, ță, deci uh, cifre foarte, foarte scăzute și sigur că uh, atunci când vezi astfel de cifre, nu poți decât să te miri uh, de ce anume sunt atât de îngrijorați colegii care s-au implicat în discuție. Um, pentru că în, în evul mediu au existat probleme foarte mari, au murit uh, foarte mulți uh, oameni pentru că um, s-au uh, infectat cu diverse, diversi dăunători ai plantelor, dăunători care s-au dezvoltat la ciuperci din cauza umezelii um, și uh, eu cred că astăzi suntem într-o situație mult mai bună. Speranța de viață nu este 39, de 39 de ani, cum era nevul mediu, ci e undeva la 80 de ani. Um, așadar, eu cred că totuși am făcut progrese uh, între timp și nu cred că ar trebui să uh, prezentăm într-o lumină atât de negativă pesticidele, care totuși, uite, ne-au ajutat să progresăm și, de fapt, să uh, asigurăm o sănătate mult mai bună a oamenilor și cei care uh, s-au exprimat, câțiva din cei care s-au exprimat în discuție, nu au habar uh, de ce vorbesc atunci când spun că pesticidele sunt uh, um, toxice și nu fac decât să dăuneze mediului și uh, sănătății umane. Da, într-adevăr, trebuie să avem grijă să avem produse mai inovatoare, să utilizăm acele produse de care e nevoie, să nu se folosească în, în uh, măsură excesivă produsele pentru protecția plantelor, um, dar totuși să rămânem, uh, să avem o perspectivă realistă. Bun, mulțumim. Nu știu dacă domnul Iar v-a mandatat să fiți așa de belicos și de deschis. Da, sperăm că da. Până pe 26 aveți timp pentru depunerea amendamentelor. Încheiem aici ordinea de zi. Ne vedem mâine la 9. Începem cu un vot, așa că nu uitați să vă aduceți cartonașele de vot. Mulțumesc! Astăzi am avut o zi relaxată și vă doresc o seară pe măsură. La revedere!